Uh, Doamnelor și domnilor, vom uh, începe ședința. Ne cerem scuze pentru întârziere. A, iată că domnul președinte a sosit. we started already? No, no, we were, everybody was waiting for you and getting a little bit impatient. Was państwa i chciałem bardzo przeprosić za spóźnienie. Jestem 5 lat... Doamnelor și domnilor, îmi cer scuze pentru această întârziere. Sunt președintele Comisiei PETI de 5 ani și cred că astăzi am creat un precedent foarte regretabil. Din câte mi-amintesc, nu am mai întârziat niciodată atât de mult. Uh, nu este vina mea în totalitate, am fost în misiune în Italia și avionul a avut întârziere. Era un avion care venea de la Frankfurt și nu a ă, plecat la timp. De aceea am întârziat atât de mult și trebuie să vă spun că îmi pare foarte rău. Aceasta fiind ultima noastră reuniune, aș avea câteva anunțuri legate de lucrările comisiei noastre. În acest mandat am avut 6.000 de petiții și uh, lucrările noastre au crescut, volumul de muncă a crescut foarte mult, am avut din ce în ce mai multe cazuri adresate secretariatului. Am pregătit 15.000 de scrisori, din care 12.700 au fost semnate chiar de mine. Am pregătit foarte multe rapoarte pentru plenară. Am uh, trimis misiuni de cercetare în Spania, Franța, Irlanda, România, Malta și de asemenea în Olanda. Am participat și la Comisia Temporară privind Equitable Life și încă monitorizăm acest caz. Numărul de deputați a crescut de la 25 la 40 în acest mandat, ceea ce arată cât de mult ne respectă Parlamentul. Sute de persoane au fost prezente la reuniunile noastre venite din toate colțurile Uniunii Europene și au jucat un rol activ în găsirea de soluții pentru toate cazurile. Aceasta este singura comisie parlamentară care are o cooperare atât de activă cu cetățenii europeni. Vă rog acum să-mi permiteți ca din partea Comisiei să mulțumesc Comisiei Europene și reprezentanților Comisiei Europene care au colaborat cu noi. Aș dori să mulțumesc și mediatorului european și uh, colegilor acestuia și de asemenea vreau să mulțumesc tuturor membrilor comisiei noastre care au fost atât de activi pentru cauzele petenților noștri. Vom uh, lăsa în urmă o comisie petiții mai puternică în Parlamentul European decât până acum și vreau să vă spun că reușita comisiei noastre se datorează și secretariatului nostru. Karen și David sunt cei a, că, a căror muncă este neprețuită. Cred că devotamentul lor este cheia succesului nostru, așadar vreau să le mulțumesc din inimă. Aș vrea să mai spun și că efortul nostru de a ne păstra obiectivitatea în măsura posibilului a fost încununat de succes, cel puțin așa consider eu. Aș putea să enumăr cazurile în care am fost implicați. Ar dura ore în șir. Uneori am luptat mai mult pentru o parte decât pentru alta, însă Cred că ne-am păstrat întotdeauna obiectivitatea în fiecare caz și nu cred că ni se poate aduce niciun reproș de lipsă de obiectivitate și de independență. Cred că sunteți cu toții de acord cu faptul că suntem aproape ca un organism judiciar al Parlamentului European și încercăm să fim independenți ca și niște judecători. Am convingerea profundă că am reușit să rămânem obiectivi. La fel și în privința colaborării noastre cu secretariatul, niciodată în cinci ani nu mi s-a părut că secretariatul și-a precupețit eforturile pentru a ne ajuta să găsim o soluție corectă și onestă. Toți membrii secretariatului au dat dovadă de uh, experiență și de expertiză pe care au dorit să o împărtășească cu noi. Ne-au prezentat soluții care uneori au mulțumit pe alții mai mult decât pe ceilalți, însă și-au păstrat și ei obiectivitatea și merită mulțumirile mele din inimă. Doamnelor și domnilor, acum, înainte de a trece la adoptarea ordinii de zi pentru reuniunea de astăzi, aș dori să închei mai multe petiții poloneze legate de Via Baltică, Este vorba de niște petiții care au fost rezolvate în interesul petiționarilor. 7905, 845, 190 și următoarele. Aveți lista în document și sugerez ca acestea să fie încheiate. să fie închise. De asemenea, putem închide <clears throat> următoarea petiție din Irlanda, următoarele 9875 1773 privind protecția mediului în Germania. Mai avem și câteva petiții care vor fi discutate la punctele 7, 8 și 10 în prezența petiționarilor, la fel și punctul 14, în, la care petiționarii sunt prezenți. Sunt uh, oaspeții noștri, noștri de la Parlamentul Bulgar, președintele rectifică unii dintre deputați din Parlamentul Bulgar nu au putut să fie prezenți astăzi aici. Deci, unele dintre petițiile de la punctul 19 vor fi discutate, dar nu în prezența petițion petiționarilor. Avem o petiție din Polonia și una din Marea Britanie, la care petiționarii vor fi prezenți. Punctele 16 și 17 au fost anulate. Așadar, cu aceste amendamente, sper că veți fi de acord cu adoptarea ordinii de zi. Sir Robert, în legătură cu adoptarea ordinii de zi, mi se pare <coughs> foarte ineficient uh, ca uh, reuniunea coordonatorilor să aibă loc atât de târziu. Eu nu voi fi aici și nici cel de la socialiști nu va fi aici, deci nu cred că are rost să avem o reuniune a coordonatorilor atât de târziu. Vă rog să repetați, spune președintele. Da, mi se pare ineficient să avem o întâlnire a coordonatorilor atât de târziu joi seara. Nu am fost consultați în privința acestei ore. Eu nu pot fi prezent, nici coordonatorul de la socialiști nu va fi aici și cred că va fi o bagiocură. Știu că nu, nu se poate neapărat modifica ordinea de zi, însă eu am câteva chestiuni de spus și dacă nu le pot spune la reuniunea coordonatorilor, am să le spun acum. Poate nu e cel mai bun moment, dar nu am altă soluție. În primul rând, domnule președinte, vreau să vorbesc despre o cerere a domnului Iturgai și a doamnei Ayala Sender în legătură cu petiția 119208. Este o discuție legată de admisibilitatea acestei petiții. Carlos m-a rugat să o prezint. Nu știu însă dacă colegul meu dorește ca petiția să fie considerată admisibilă sau nu. Înțeleg că este o cerere din partea PPE-ului și a PSE-ului. În al doilea rând, domnule președinte, la uh, un anumit moment va trebui să discutăm um, acordurile pentru perioada intermediară. Ce se întâmplă cu petițiile care sosesc între finalul mandatului nostru și începutul viitorului mandat? Poate că secretariatul ne poate explica care vor fi mecanismele ca să spunem dacă suntem de acord sau nu. Um, Am să răspund întrebării lui Sir Robert. Ca și la sfârșitul celorlalte mandate, se propune ca cât timp mandatul deputaților actual continuă, și anume până la 13 iulie, aceștia să fie ținuți la curent în legătură cu petițiile care mai sosesc la comisie. Mai mult, secretariatul va distribui o listă de petiții pe care le considerăm noi uh, rezolvabile prin procedura scrisă, adică petițiile de la punctul B de obicei pe ordinea de zi și vom distribui această listă tuturor membrilor, iar dacă vor fi obiecții la închiderea acestor petiții conform procedurii B nu vor fi închise și vor fi transmise următoarei comisii din următorul mandat. Însă noi avem nevoie ca acest mandat să continue ca să nu se strângă prea multe petiții nerezolvate și ca petiționarii să primească un răspuns din partea comisiei cu autoritatea comisiei cât mai curând. Domnule președinte, ce vreau eu să spun? este o perioadă foarte lungă de acum și până la 1 septembrie sau când se va întâlni viitoarea comisie într-o ședință normală și nu formală. E vorba de 5 sau 6 luni. Sau două luni, în fine. Vă pricepeți mai bine, dar oricum e mult. Și, domnule președinte, înțeleg că dumneavoastră veți fi președinte până pe 13 iulie și după aceea vor fi probleme pentru că nu veți mai fi președinte și poate că nici alții nu vor fi aici. Ce doresc eu este ca petiționarii să nu aibă de pierdut. Înțeleg că ne veți uh, înștiința cum derularea lucrurilor, însă nu este suficient. Mă interesează ce se întâmplă până când se alcătuiește o nouă comisie care va avea un nou președinte, un nou vicepreședinte. Până atunci nimeni nu poate lua decizii în afară de secretariat, ceea ce pe mine nu mă deranjează, însă uh, pentru că a mers foarte bine în legătură cu admisibilitatea, însă dacă va fi o petiție importantă sau urgentă, ce se va întâmpla cu ea? Dacă îmi permiteți să răspund, în uh, circumstanțe obișnuite, mandatul actual merge până la data de 13 iulie. Dacă totul merge conform planului, uh, întâlnirea constitutivă a noii comisii va avea loc în uh, următoarea săptămână. Deci vor fi doar câteva zile în care nu va exista un președinte în exercițiu al Comisiei de Petiții. Deci între finalul de mandat și intrarea în funcție a noului președinte la întâlnirea constitutivă. Propunerile făcute de grupurile politice atunci sunt ca întâlnirile constitutive să aibă loc joi după amiaza la plenara de la Strasburg din iulie. Deci, durează doar câteva zile, de fapt. Prima întâlnire normală a Comisiei de Petiții în noul mandat este prevăzută pentru 1 și 2 septembrie. Cu toate acestea, am prevăzut ca, dacă noul președinte și noi coordonatori vor fi de acord, președinții și, președintele și coordonatorii să se întâlnească imediat în săptămâna de după sesiunea plenară din iulie de la Strasbourg, tocmai pentru a uh, găsi orientările politice necesare pentru momentul respectiv. Domnule președinte, mă scuzați că continuu, însă este foarte important. Sugerați mai întâi că joi după amiaza va avea loc uh, întâlnirea constitutivă, ceea ce mie mi se pare nepractic pentru că toată lumea pleacă joi la prânz de la Strasburg, poate în afară de francezi și de germani. Uh, Apoi, în al doilea rând, dacă este să aibă loc o întâlnire în săptămâna de după aceea, nu va fi o întâlnire parlamentară, pentru că nu este prevăzută în program. Majoritatea colegilor vor fi plecat la mare sau în altă parte în concediu la sfârșitul lui iulie. Deci, dacă nu până la 13 iulie nu e nicio problemă, dar după 13 iulie noul președinte numit va fi direct responsabil de toate petițiile. Asta vreau eu să îmi confirmați, pentru că dacă se va întâmpla așa, nu mai am nicio problemă. Doamnelor și domnilor, spune președintele, cred că nu trebuie să mai prelungim această discuție pentru că ne întâlnim oricum la Strasburg cu toții săptămâna viitoare. Putem să ne lămurim la următoarea noastră întâlnire în legătură cu desfășurarea întâlnirii constitutive și cu următoarele reuniuni. Poate că secretariatul va clarifica problema și ne va trimite tuturor un e-mail în această privință, pentru că avem aici în sală petiționari prezenți și cred că nu e cazul să mai pierdem timpul cu acest subiect. Poate că ne va trimite secretariatul o notă prin e-mail în legătură cu aceasta. Concerning the, the question you raised about the uh, um, Apropo de petiția 119208 Vreau să spun că se așteaptă decizia din partea grupurilor politice și apoi petiționarii vor fi și ei informați în consecință. Proszę Państwa, to możemy teraz... Doamnelor și domnilor, cred că am abordat aici punctul diverse. Mai avem pe ordinea de zi și codul de bune practici care a fost pregătit de PPE și PSE. E un document de lucru care nu a putut fi adoptat la ultima întâlnire pentru că erau mult prea puțini deputați în sală. Dacă nu există obiecții și dacă toate grupurile politice sunt de acord, putem să adoptăm acest document acum. Sau poate cineva dorește să ia cuvântul pe această temă? Domnul Sir Robert. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să prelungesc prea mult uh, întâlnirea și discuția pe alte puncte decât uh, actualele, dar vreau să reamintesc faptul că am amânat acest punct pentru reuniunea de azi, pentru că erau prea puțini deputați săptămâna trecută, la reuniunea trecută și că colegul socialist prezent nu era un coordonator și nu se putea pronunța. Dar <clears throat> Deși coordonatorul socialist nu poate să fie prezent astăzi în sală, eu știu că ei au discutat problema și că nu aveau obiecții și exista această dorință din partea celor două mari grupuri din Parlament ca acest cod de bune practici să fie acceptat. În urmă cu două sau trei reuniuni, am avut o discuție și apoi am depus acest document. Noi n-am vrut să excludem niciun alt grup politic, din potrivă doream ca toată lumea să participe. Scopul nostru este ca felul în care funcționează Comisia de Petiții să se îmbunătățească, mai ales acum că avem mai mulți membri. Eu însumi cu Alexandra Leroy și cu colaboratorii noștri am lucrat din greu pentru a elabora un document care să poată să fie acceptat de marea majoritate a um, colegilor. Nu exista practic nicio controversă cu privire la aceste bune practici și atunci sper că având în vedere circumstanțele, să putem să-l adoptăm așa cum este el acum. Doamnelor și domnilor, doamna Harkin, doamna Sinet și domnul Hammerstein au cerut cuvântul. Vă rog frumos să fiți succinți. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, în numele grupului meu, nu sunt mulțumită de această propunere Cred că nu s-a respectat uh, regulamentul de procedură și există și raportul Onesta și o parte din acest document este în contradicție cu raportul Onesta. Și aș fi fost bune ca și alte grupuri politice să poată să contribuie la acest document. Eu n-am auzit să fie existat vreo oportunitate pentru ca acest document să fie amendat și vreau să spun că grupul meu nu poate să voteze pentru acest document. Eu aș fi bucuroasă să mai discutăm despre acest document acum, dar în ce privește procedura, regulamentul de procedură, consider că nu a fost respectat și vreau să știu ce aveți de spus despre asta dumneavoastră în calitate de președinte. Domnul Hammerstein Mins. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu doamna Harkin că elementele din uh, raportul Onesta și Corbe asupra căruia vom vota săptămâna viitoare în plenară ar putea să uh, ar putea să stabilească un nou un nou cadru pentru această discuție. Acum, concret despre conținutul acestui text, despre codul de bune practici. Eu nu pot să constat decât că există o intenție vădită de a îmbrăca această comisie într-o cămașă de forță. Sunt și uh, intenții câteva de nobile pentru a face să avanseze lucrurile, dar altele mi se par de dreptul contradictorii. De exemplu, în ce privește aceste misiuni de constatare a faptelor la fața locului sau misiunile de anchetare. Se spune că ar fi vorba numai despre misiuni cu caracter descriptiv. Noi nu am mai putea să facem niciun fel de recomandare. Că nu mai avem dreptul să facem vreo recomandare cu coloratură politică. Din punctul meu de vedere, așa ceva este absurd. Și este cu atât mai mult în contradicție cu raportul Onesta, pe care o vom vota săptămâna a, a, a viitoare, cu cât vrem să adăugăm un filtru suplimentar pentru trierea dosarelor. Deci, conform propunerii dumneavoastră, mai întâi Vom discuta ore în șir despre criteriile de admisibilitate ale dosarelor, care până acum munca secretariatul și abia după aceea vom avea timp de consacrat dezbaterii petițiilor în sine. Așa ceva nu mi se pare uh, a fi un progres pentru uh, comisia noastră și ar trebui să discutăm despre asta în, în următorul mandat. Doamna Sinet, am să fiu subcintă. Evident că există mai multe modalități ca să muncim mai eficient. Uh, și să răspundem mai bine nevoilor petiționarilor, dar eu cred că deocamdată lucrurile funcționau destul de bine și înainte de a, aduce vreo modificare substanțială, eu cred că ar trebui să ne gândim bine. Sir Robert, domnule președinte, sunt oarecum mirat de ce spune doamna Harkin. Atunci când grupurile PPE și PSE au elaborat acest document, l-au prezentat ca fiind un document de lucru. L-au prezentat într-o seară și nu era făcut ca să excludă pe cineva. E clar pentru mine, domnule președinte, că cei trei colegi prezenți în sală nu au fost în contact cu secretariatul. Și știți foarte bine că noi avem majoritatea și dacă am fi ajuns în plenară, oricum am fi avut câștig de cauză, dar nu ăsta era scopul. Noi am vrut să avem un document de lucru care să fie inclus pe ordinea de zi și să putem să-l discutăm. Din păcate, aceste discuții nu au putut avea loc. Președintele, doamnelor și domnilor, dacă îmi dați voie, domnul a admis, îmi pare rău, rog pe domnul Atkins să-și ceară scuze față de secretariat și față de acești deputați. Secretariatul ne-a contactat, știm cu toții să citim, am aflat care au fost criteriile și cred că ar trebui să vă cere scuze față de secretariat și față de deputați. Pentru mine, această declarație este o insultă. Președintele. Doamnelor și domnilor, Cred că lucrurile scapă de sub control. Suntem la ultima noastră reuniune. Gândiți-vă la asta. Și totuși aduceți-vă aminte că avem în sală petiționar prezent. Haideți să încercăm să fim politicoși unii față de alții și să încheiem această discuție. Vorbim despre codul de bune practici. Acesta poate fi adoptat numai dacă toată lumea este de acord nu este vorba despre un document care trebuie să respecte uh, regulamentul de procedură pentru documentele legislative. Nu este un angajament pe care trebuie să ni-l impunem. Putem să îl adoptăm sau putem să nu o facem. Ține numai de noi. Acum văd că grupurile PPE și PSE sunt pentru acest document, pe când liberalii, verzi și doamna Sinot sunt împotriva. Deci el nu poate fi adoptat. Nu văd nicio altă cale decât să reorganizăm o nouă discuție. Nu mai putem să irosim timpul astăzi discutând despre acest punct în detalii, Pentru că nu văd cum putem să-l adoptăm, chiar dacă ne petrecem ore, consacrăm ore la această discuție. Domnule președinte, cer dreptul la uh, cuvânt pentru că am fost apostrofat apropo de un punct din regulamentul de procedură. Nu accept să mi se spună că uh, am făcut, uh, am emis o judecată de valoare sau că acest document este controversat. Scopul lui nu era să fie un document care să suscite controversa. Secretariatul a trimis documentul și, în urma acestei scurte discuții și cea pe care am avut-o la ultima reuniune, în absența colegilor, a fost a existat oarecum o tentativă de a sugera că grupurile mari din Parlament vor să facă un fel de lovitură de stat. Noi niciodată n-am vrut să se aducă un document fără dezbatere. Nu e vina noastră. Acest document a fost inclus pe ordinea de zi uh, în mai multe rânduri, dar n-am avut niciodată șansa de a-l dezbate. Nu vreau să se sugereze contrarul. Ceea ce vrem noi să facem este să-i convingem pe toți să lucrăm împreună. Dacă colegii nu sunt de acord și nu vreau să se accepte, nu vreau să se creadă că vreunul din colegii mei uh, nu a putut să vadă clar cum stăteau lucrurile. Colegii au tot dreptul să nu fie de acord cu ce s-a propus, că e vorba despre David sau despre altcineva. Și în aceste circunstanțe și pentru a face să avanseze lucrurile, am să retrag acest document. Și dacă cineva vrea să îl modifice, poate să trimită modificările dorite, indiferent cine este autorul lor, că e vorba despre PPE, PSE sau alte grupuri politice. Nu am avut niciodată ocazie să dezbatem acest document și asta nu e vina mea. Sperăm să avem ocazia să facem pe viitor. Președintele. Mulțumesc. Deci vom face cum a sugerat Sir Robert. Noua comisie se va ocupa de aceasta noua legislatură. Acum trecem la punctul numărul 5. E un document privitor la vizita la Gateshead și Newcastle. Petiția numărul 727 per 2005. Avem uh, reprezentant din partea Comisiei Europene. Dacă cineva dorește să ia cuvântul în legătură cu acest subiect. Bardzo proszę, przedstawiciel Komisji Europejskiej o zabranie głosu w tej sprawie. Bardzo proszę. Da, aż to rika, cineva din partea Comisiei Europene să vorbească. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să vă semnalez că s-a efectuat recent o, o anchetă cu privire la acest depozit de deșeuri de către un raport care a făcut un, de către un operator care a făcut un raport uh, transmis autorităților din Anglia. Acum este în curs de examinare. Noi suntem în contact cu autoritățile uh, din Anglia ca să vedem care vor fi concluziile raportului privind con, uh, um, condițiile hidrologice și uh, în momentul în care vom primi informații, când vom primi informațiile din partea autorităților engleze, uh, le vom transmite Parlamentului. Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamna Sinet. Vreau, uh, um, vreau doar să spun că petiționarii au fost foarte mulțumiți de vizita Comisiei și de faptul că li s-a atras atenția autorităților asupra acestor probleme și sper că, ei speră că petiția va rămâne deschisă pentru că autoritățile se poată da răspunsurile cuvenite Comisiei. Mulțumesc. Președintele, foarte bine domnilor și domnilor. Sigur că nu vom închide această petiție. Uh, doar cu acest raport în urma vizitei, mai ales în lumina celor spuse de reprezentantul Comisiei. Închidem doar un stadiu al procedurii și am înțeles că sunteți de acord cu cele uh, înfățișate în raport. Foarte bine. Și acum trecem la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, petiția numărul 686 per 2006. Uh, da, are cuvântul reprezentantul Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Petiționarul este uh, managerul al uh, Hellenic Association of Automobile Merchants and Importers din Grecia, uh, de concesionar de automobile, care cooperează cu importatorii și distribuitori oficiali de diverse mărci de constructori de automobile. Și Petiția prezentă a fost prezentată în, pe 8 iunie 2006 și în do, aprilie 2007 petiționarul ne-a furnizat documente suplimentare. În uh, petiție se arată uh, diferite încălcări ale regulilor de concurență de către anumiți importatori de automobile în Grecia. Petiționarul, de asemenea, a prezentat pe data de 21 decembrie 2006 o plângere către Comisia Europeană în conformitate cu regulamentul nostru de procedură, regulamentul 1-2003, în care înfățișează, se înfățișează aproximativ aceleași motive și în cadrul plângerii suntem informați că în paralel a prezentat o plângere către autoritățile grecești din domeniul competiției, concurenței, mă scuzați, și în legătură cu plângerea, comisia a fost uh, de părere imediat că, inclusiv în situația în care ar fi fost dovedite, practicile denunțate de asociație nu priveau decât teritoriul Greciei. Într-adevăr, aceste practici nu se înscriu într-un ansamblu de fapte și comportamente care să se fi desfășurat în alte state membre, în consecință, practicile denunțate, chiar dacă ar fi dovedite, nu ar prezenta un interes la nivel comunitar, un interes, un interes suficient, pentru că se referă doar la piața din Grecia și nu au fost comise în alte state membre. În plus, serviciile comisiei au luat act de faptul că, după cum am spus deja, asociația în cauză a depus o plângere și pe lângă autoritățile grecești din domeniul concurenței, iar autoritățile din Grecia, din domeniul concurenței, au fost contactate, după cum spuneam, și pe această bază s-a putut verifica faptul că plângerea cu care au fost sesizate autoritățile grecești uh, uh, cuprindea toate aspectele prezente în plângerea prezentată Comisiei în consecință, plângerile erau practic identice. Comisia a solicitat, a întrebat autoritățile grecești dacă doreau să se ocupe de caz. Autoritățile din Grecia au răspuns afirmativ. Comisia a solicitat încă o dată o reacție din partea autorităților din Grecia, iar acestea ne-au uh, informat că au comis deja acte de procedură și, ca atare, Comisia a decis să respingă plângerea. Serviciile competente ale Comisiei au scris în luna decembrie 2007, au adresat o scrisoare uh, petiționarului explicându-i situația, un caz care era de competența autorităților naționale și au invitat petiționarul să-și retragă uh, plângerea, dar uh, petiționarul nu a răspuns încă acestei scrisori din decembrie 2006, în consecință în 5 martie 2008 Comisia a respins plângerea asociației în cauză pe baza regulamentului său de procedură. Regulamentul de procedură, la articolul 13, permite Comisiei să respingă o plângere în cazul în care cazul uh, este de competența unor, a unei autorități naționale în domeniul concurenței. Și plângerea a fost clasată, iar Comisia nu vede niciun motiv pentru a redeschide cazul. Mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Dziękuję bardzo, pani Matsuk. Mulțumesc, doamna Matsuk. Mulțumesc, domnule președinte. Am o sugestie. Deoarece avem mai mult de o problemă legată de concurență și mai mult de o petiție, poate ar fi bine să le tratăm împreună pentru a nu le menționa tot timpul. Și în legătură cu această petiție, aș dori să știu pe cine exact ați contactat în Grecia, pe care autoritate din domeniul concurenței în Grecia, pentru că, din păcate, în ultimii ani au fost multe scandaluri în Grecia care au afectat uh, comisia, care au implicat inclusiv Comisia pentru Concurență. Sigur că nu sunt mândră de asta, dar uh, aș dori să încurajez comisia să analizeze situația mai în detaliu și aș dori să solicit comisiei să analizeze ce s-a făcut. Comisia este gardianul tratatelor, iar dacă comisia nu face presiuni asupra organismelor și instituțiilor care ar putea fi implicate în situații de carteluri, atunci uh, îmi pare rău să vă spun că trebuie să vă asumați o răspundere uriașă. Mulțumesc. Președintele, poate doriți să răspundeți, uh, domnul reprezentant al Comisiei. Vă rog. Da, într-adevăr, Comisia este gardiana tratatelor și e de datoria sa să își uh, asume răspunderea în cadrul dispozițiilor regulamentelor după care acționează. Și regulamentele acestea este mai ales vorba de regulamentul 1 per 2003 prin care se stabilește un sistem de repartizare a muncii, de aplicare a regulilor comunitare în domeniul concurenței între comisie pe de-o parte și autoritățile naționale în domeniul concurenței pe cealaltă parte. Iar Comisia nu poate interveni pentru a face presiuni asupra unei autorități naționale mm, pentru a acționa. Însă, în speță, Comisia a putut constata că autoritatea din Grecia, din domeniul concurenței, într-adevăr a efectuat această anchetă și pe baza acestei constatări, Comisia nu putea face nimic altceva decât ceea ce a întreprins. Mulțumesc, domnule președinte. Da, spune președintele, însă întrebarea doamnei Mațuca a fost care anume autoritate din Grecia a fost contactată? Cum se numește această instituție, dacă, dacă dispuneți de această informație? Yes, we have this information. Da, avem această informație. Este Comisia de uh, Competiție din Grecia. Comisia pentru Competiție, Concurență din Grecia. Și în articolul 35 al regulamentului 1 per 2003 uh, uh, este articolul acesta ne-a spus să acționăm așa și așa am făcut și totdeauna am comunicat cu această comisie. Doamna Mațuca, da, mă scuzați pentru telefonul mobil. Da, am înțeles că Comisia Europeană nu este într-o situație prea ușoară și se pare că Comisia Europeană continuă să creadă că um, interacționează cu un organism, dar eu vă informez că acest organism este corupt și nici măcar nu mai există. Eu înțeleg că situația noastră nu este ușoară, dar și dumneavoastră trebuie să înțelegi în ce poziție sunt petiționarii avem uh, multe instrumente la dispoziție și folosesc să le, uh, sugerez să le folosim ca atare și la petiția aceasta uh, eu spun eu că ar trebui să o lăsăm deschisă. Președintele, bine, eu aș sugera să lăsăm petiția deschisă, după cum s-a spus, și am încredere în faptul că Comisia Europeană va, își va continua activitatea aici. Acum trecem la punctul numărul 7, petiția numărul 0130 pe 2007, Uh, petiționarul, se află în sală, domnul George Sloras, vă rog, domnule, aveți 5 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, onorați membrii Parlamentului, prefer să vorbesc în engleză. I will begin by quoting three lines from the European... Voi începe prin a, co- prin a cita uh, niște fraze din site-ul uh, Comisiei Europene. Com- concurența este decisivă pentru politicile europene și de aceea există reguli europene pentru a garanta competiția corectă pe piețele sale. Comisia Europeană e Uh, răspunzătoare pentru, ne, pentru o concurență nedistorsionată și combate mm, comportamentele anticoncurenționale. În Grecia aceste reguli nu se aplică, din păcate, bazându-se pe regulile uh, mm, Comisiei Europene. Problema este că uh, în Grecia aceste proceduri durează și șapte ani pentru a fi uh, completate și pentru a fi încheiate. Explicația oficială uh, oferită de guvernul și de autoritățile din domeniul concurenței este lipsa de personal. Noi întrebăm cine hotărăște în privința angajării de personal în Comisia pentru Concurență din Grecia și credem puterie că întârzierile incredibile în investigarea uh, infracțiunilor sunt uh, uh, uh de, deliberate. Pentru că autoritățile arată indiferență în rezolvarea acestor probleme și nu doresc să acționeze cu celeritate. Uh, dreptul comunitar spune că autoritățile de concurență în domeniul uh, național trebuie să fie independente, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă autorizarea de a lua măsurile necesare pentru a se asigura că acționează eficient și rapid Uh, comitetul grecesc al concurenței nu este independent și nu au destul personal pentru că guvernul grecesc nu le permite să angajeze personal de care au nevoie. Deși uh, dispun de suficiente fonduri, tot nu fac angajări și ca rezultat există întârzieri îngrozitoare. Uh, această autoritate din Grecia, din domeniul concurenței, nu are un director general din septembrie 2006 Uh, deci doi ani și jumătate a funcționat fără director general și încă mai pretind că ei respectă regulile europene. Doi ani și jumătate fără director general. Și totuși au destul capital de a cumpăra noi clădiri care au costat numai puțin decât 14 milioane de euro. Astăzi, cu excepția companiei mele, aveți uh, mult mai mulți cetățeni gre- greci care trebuie să se lupte cu multinaționale, cum ar fi Fiat și compania mea s-a luptat cu uh, giganți uh, multinaționali. De asemenea, autoritățile grecești probabil cred că atunci când un IMM îndrăznește să se măsoare cu uriașii, uh, mai are și la uh, șapte ani de risipit pentru a aștepta rezultatul. E absurd cu, această, cu astfel de întârzieri toți cei care îndrăznesc să se măsoare cu multinaționale vor fi măturați de pe piață. Și nu e o, o întâmplare faptul că aceste carteluri domnesc pe piața din Grecia. Ca rezultat, în Grecia sunt cele mai mari prețuri uh, din toată Europa și Comisia de Competiție din Grecia nu uh, face ceea ce trebuie. Compania mea avea 73 de angajați acum 3 ani, astăzi avem doar 45 de angajați. Din 2001 până în 2006 am reușit să le crește profiturile cu 300%, dar acum au scăzut la nivelul din 2005. Au fost umiliți ca afaceriști, dar și ca ființe umane. Acum suntem forțați să ne ascundem de colegi și prieteni. Și toate astea din cauza întârzierilor uh, cauzate de Com Comisia pentru Concurență. Stimați membri ai Parlamentului, opinia Comisiei Europene este că nu pot spune statelor membre cât uh, în cât timp trebuie examinate cazurile aduse în fața lor. În același timp, unele state membre, cum e Grecia, nu angajează destul personal și cauzează aceste întârzieri uh, nejustificate. Deci noi propunem ca Comisia Europeană să uh, stabilească un, o, un regulament pentru angajarea de personal, uh, ținând cont de numărul populației din fiecare țară și alte elemente importante și astfel o țară nu va putea să uh, folosească acest argument ca scuză pentru a încălca dreptul european al competiției, al concurenței, mă scuzați. Facem apel la dumneavoastră uh, să solicitați uh, Comisiei și Curții de Justiție să condamne Grecia pentru neaplicarea dreptului european în domeniul concurenței și asta în uh, Vă reamintim de asemenea că Curtea Europeană de Justiție în mod repetat a spus că statele membre nu pot uh, folosi uh, condiții și argumente interne pentru a justifica întârzierile. Deci, iată cum a făcut guvernul grec, uh, spunând că e logic să aștepte 20-30 de ani pentru o sentință din partea autorităților grecești din domeniul concurenței. Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului, mulțumesc pentru atenție și vă doresc noroc la alegeri. Și de asemenea doresc să mulțumesc doamnei Fioti și echipei domniei sale pentru asistență. Mulțumesc! Bine, doamnelor și domnilor, așa vom proceda și aș dori să întreb alți petiționari care reprezintă uh, care reprezintă alte petiții în domeniul concurenței, aș dori să întreb dacă doresc să vorbească, de fapt i-aș îndemna să vorbească înainte și apoi vom discuta în general toate cele trei, patru petiții. Sir Robert. Domnule președinte, poate că ar trebui să ne explice cineva ce este această Comisie Elenă pentru Concurență și ce face. Może by przedstawiciel comisiei odpowiedział tylko na pytanie. Aș dori să rog Comisia să răspundă la această întrebare și doar la această întrebare. Deci, ce este exact această autoritate, ce sferă de competențe are, pe scurt, vă rog frumos. Conform regulamentului 1 pe 2003, se aplică în paralel regulile concurenței la nivel național și la nivel comunitar. Trebuie să existe o comisie eu, uh, europeană responsabilă și una națională pentru așa zisa rețea europeană a autorităților din domeniul concurenței. Acestea lucrează în contextul regulamentului 1 pe 2003. Organismul respectiv din Grecia este așa numita Comisie Elena a Concurenței. Este o comisie alcătuită în esență dintr-un dintr-o direcție generală care propune decizii unui organism quasi-judiciar și anume Comitetul Elen al concurenței. Deci aici e diferența dintre comisie și comitet. Perfect, spune președintele, mulțumesc foarte mult. Acum domnul Stavros Saris va lua cuvântul și are 5 minute la dispoziție. E... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, efta. Eu mi-am depus plângerea în 1997, a durat 12 ani, să primesc o hotărâre care a fost emisă acum 16 zile. Comisia Elena pentru Concurență cu toate că eu îi bat la cap de 10 ani, abia acum mi-au uh, dat un răspuns și eu, pentru că voiam să știu când începe ancheta, dar n-am primit niciun răspuns între timp. La un moment dat, uh, presa și mass media au început să pomenească despre mm, volumul de muncă și cazurile rămase nerezolvate ale acestei comisii elene pentru concurență. Din păcate, rolul și datoria unei autorități din domeniul concurenței este să se ocupe de cazuri într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru că noi ne plângeam de practici specifice. Asta este datoria lor. Datoria lor nu este să rezolve problemele în 12 ani. Ce s-a întâmplat în cazul meu? Am primit o hotărâre post-mortem. Ce se întâmplă, dacă îmi permiteți să folosesc această metaforă, sigur vă rog să nu uh, o luați ad literam, deci ce se întâmplă dacă are loc un post-mortem? Înseamnă că fie omul de afaceri a murit, fie că firma a fost distrusă. Eu sunt încă în viață, dar firma mea nu mai există. Și nu-mi convine această hotărâre pentru că, cu toate că eu am depus o plângere împotriva unor practici desfășurate de Fiat, practici identice în toată Uniunea Europeană, decizia Comisiei a respins cazul și a spus că Fiat uh, din Italia, compania mamă, și că în cealaltă companie Fiat nu avea nicio responsabilitate, deci nu le-a condamnat. Aș vrea să vă mai dau câteva explicații. Am trimis un document Comisiei Elene pentru concurență cerând informații care datează din 24 martie 97. Vă voi transmite o copie a acestui document. Eu întrebam aici ce se întâmplă cu dosarul meu. Se pare că dosarul mergea de la Ana la Caiafa și nimeni nici măcar nu îl deschidea pentru a începe o anchetă în legătură cu plângerea mea. Asta s-a întâmplat. Ce mă interesa pe mine era să-mi spună comisia de la început că plângerea nu este admisibilă și că se arhivează, însă nu am primit niciun fel de răspuns. Cazul meu era admisibil, a fost depus, plângerea a fost depusă în 97, era referitoare la Fiat și se pare că într-adevăr mi s-a făcut dreptate după 12 ani. Amenda pe care le-au dat-o nu însemna nimic pentru o companie ca Fiat, erau 9,5 milioane de euro nu s-a Uh, deci nu s-a rezolvat prima mea plângere din punctul meu de vedere, de aceea depun o a doua plângere. Și am luat legătura și cu Comisia Europeană a Concurenței, le-am trimis două scrisori pentru că vreau să știu de ce nu, mă, de ce nu trimit un reprezentant să vadă ce se întâmplă cu dosarul meu. Reprezentantul Comisiei a vorbit uh, în această după masă despre petiția mea și a spus că numai Comisia Elena a Concurenței are competențe pe această plângere ca fiind singurul organism competent. Dar vreau să vă mai spun că la sfârșitul lui octombrie 2008 eu am depus o plângere la Comisia Europeană în legătură cu politici și practici din alte state din Uniunea Europeană, practici similare cu cele desfășurate în Grecia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, la punctul 9, 103, domnul Lafasanis are cuvântul. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, eu uh, sunt aici ca reprezentant al firmei Georgios Drițas, o firmă care activează de ani de zile pe piața din Grecia, pe piața cafelei. și dorim să vă um, împărtășim experiența noastră, deoarece considerăm că s-ar putea ține cont de ea pentru a se îmbunătăți funcționarea regulamentului privind concurența în Europa. În 2002, firma noastră a depus o plângere împotriva lui Nestlé pentru încălcarea regulilor concurenței. A fost nevoie de șapte ani ca să se ajungă la o decizie din partea Comisiei Elene de Concurență. În februarie 2009 a venit o hotărâre care a condamnat Nestle pentru încălcarea regulilor concurenței și a dat o amendă de 30 de milioane de euro. În toți acești ani, Comisia Concurenței a tot amânat luarea hotărârii, iar întreprinderea Nestle făcea ce voia pe piața elenă, exploatând consumatorii din Grecia și exercitând presiune asupra oricărui concurent de talie mai mică. Astfel, Nestlé a controlat 93% din piața Elena a cafelei. Între timp, până la publicarea hotărârii, am primit sute de plângeri din partea Nestlé, care aveau drept obiectiv să ne nimicească pe plan psihologic și financiar. Ca urmare a plângerii noastre, Comisia Elena a Concurenței a fost condamnată pentru întârzirea pentru întârzierea respectivă a primit o amendă de 30.000 de euro. Este o sumă simbolică, însă asta înseamnă că atitudinea Comisiei Elene pentru Concurență a fost recunoscută pentru, de către Curtea de Justiție Elenă. Deci toate faptele au fost recunoscute ca adevărate și deci Comisia Elenă a Concurenței nu este controlată de guvernul grec, ci de către capitalul mondial, care se impune aici. Și de asemenea influențează și personalul acestei comisii. De când a fost constituită această comisie au fost 17 modificări ale legislației. Până în 2007, când comisia, până în 2007, Comisia Concurenței nu publicase nicio hotărâre. După aceea, după ce secretarul general a venit în Grecia și a redeschis dezbaterile care fusese lăsate pe stand-by, a, s-a demarat o anchetă referitoare la cazul domnului Saris sau al meu, de exemplu. Din momentul în care s-au luat primele hotărâri referitoare la încălcarea regulilor concurenței, au uh, avut loc și apeluri în fața tribunalelor care nu cunosc dreptul concurenței, deci se constată că hotărârile Comisiei Concurenței sunt puse, sunt contestate de tribunalele administrative. Din 11 cereri sunt uh, multe considerate valabile, pentru că dacă regulile sunt judecate de tribunale administrative, atunci uh, nu se pot lua hotărârile corecte. Și deci comisia, prin comportamentul său de tergiversare, poate să uh, ajungă la niște hotărâri tardive. Aveți aici uh, dosare care durează de 10 ani cel puțin și până la urmă acțiunile sunt în detrimentul consumatorului. Mulțumesc, spune președintele. Acum, punctul 10. Domnule Cosmopoulos, vă rog 5 minute, nu mai mult. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc deputaților pentru că ne-au uh, permis să fim aici în această după-amiază pentru a ne prezenta petițiile. Toate aceste petiții sunt legate de subiectul concurenței în Grecia și eu vin aici în două calități. Reprezint Iron Tenco, un vânzător cu amănuntul în domeniul oțelului în Grecia, dar sunt și președintele, președintele singurei organizații antimonopol din Europa. Eu reprezint organizația Stop Cartel, poate că ați auzit de noi. Deci vă spuneam că vin aici în două calități și vă asigur că sunt foarte supărat în această după-amiază. Sunt furios, după cum bine puteți vedea, pentru că la ora actuală, societatea elenă a reușit ceva care nu s-a mai întâmplat până acum. Domnule președinte, domnul Tenezos, directorul companiei despre care vă vorbesc, este în cea de-a 77 zi de greva foamei și se află în fața clădirii Comisiei Elene pentru Concurență, de 77 de zile în greva foamei. Am, iată că se întâmplă inacceptabilul. Domnule președinte, poate mă puteți asculta sau poate că îmi puteți da mai mult timp să uh, prezint acest eveniment atât de însemnat și de emoționant, pentru că până la urmă e vorba de cultura europeană, vorbim aici de un cetățean european uh, de un, de un antreprenor de la un IMM care a recurs la această formă de protest. El a intrat în greva foamei din toate motivele pe care colegii mei, ca să le spun așa, pentru că suntem cu toții petiționari, le-au expus. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, este extrem de grav și nu pot să cred că așa ceva se întâmplă în Uniunea Europeană. vorbesc despre comportamentul guvernului elen din ultimele 77 de zile, pentru că au avut o atitudine necivilizată și provocatoare și de aceea eu am venit aici să protestez. Eu am venit să mă plâng cât se poate de serios în fața Parlamentului European. Am venit să condamn toate acestea. Din punct de vedere instituțional, este ultima dumneavoastră șansă de a vă întâlni în calitate de comisie. Știu că este greu, dar vă rog să faceți tot ce vă stă în putință, să folosiți toate resursele administrative necesare pentru a pune capăt acestei situații. Asta se întâmplă în acest colț de Europa, în Atena civilizației și culturii, în Atena jocurilor olimpice într-un stat care este leagănul civilizației. De 77 de zile, guvernul elen nu a spus nici măcar un cuvințel pe această temă. Îmi pare foarte rău, îmi pare cât se poate de rău, domnule președinte, că vorbesc cu atâta intensitate și că sunt atât de furios, dar vă rog să-mi mai dați puțin timp de vorbire, nu am să vorbesc prea mult. Uh, Vreau doar să vă explic pe scurt de ce domnul Tenesos, un cetățean european, face greva foamei de 77 de zile în fața Comisiei Elene pentru Concurență. Vreau să vă explic. Furnizorul său, cea mai mare companie de oțel din Grecia, brusc, fără niciun fel de motiv comercial sau economic, a încetat furnizarea către domnul Tenezos. Acesta a depus o plângere la Comisia Elenă pentru Concurență. Comisia i-a cerut informații suplimentare și îl întreabă dacă consideră că există un cartel al oțelului în Grecia după informațiile sale. Domnul Tenezos a oferit Comisiei Elene pentru Concurență toate documentele necesare, oficiale, le-a pus la dispoziție tabeluri întregi ce acopereau perioada din 2000 și până acum, tabele în care se arăta fluctuația prețurilor la produsele din oțel și el le-a pus la dispoziție aceste informații în ziua în care i s-au cerut. Le-a adus liste de prețuri, liste întregi care îi dovedeau argumentele a trebuit să aștepte timp de doi ani? Președintele întrerupe. Petiționarul, domnule președinte, îmi pare foarte rău. Vă rog frumos să mi acordați câteva minute suplimentare. Vorbitorul nu are microfon. Președintele, mai aveți un minut și aici se oprește generozitatea mea, pentru că avem o ordine de zi foarte plină. Înțeleg cât sunteți de mișcat, înțeleg, dar nu mai aveți decât un minut. Vorbitorul nu are microfon. Η, Επιτροπή λοιπόν Ανταγωνισμού στην Ελλάδα αντί να Comisia Elena pentru concurență, în loc să ancheteze întreaga plângere, a uh, emis o recomandare și apoi o hotărâre care acoperă doar 10% din plângere. Nu se referă la restul conținutului și anume existența unui cartel. Această hotărâre aplică măsuri interimare și în loc să se refere în loc să fie o hotărâre luată de întreaga Comisie Elena pentru Concurență, pur și simplu președintele singur a respins plângerea. Iată de ce suntem aici, pe scurt. Domnul Tenezos știa, după cum a spus colegul meu, că Comisia Elena pentru Concurență nu este independentă. Deci nu a mai suportat. Știa că este pe mâna capitaliștilor, că aceștia controlează piața Elena. Bun, spune președintele, iată cum vom face. Avem aici un reprezentant al guvernului elen. Vă rog să luați dumneavoastră acum cuvântul ca răspuns la cele spuse până acum. Și am să rog o persoană să vorbească din partea Comisiei Europene în legătură cu toate aceste petiții. După aceea vom avea o dezbatere. Acum guvernul elen. Eh, Mulțumesc, domnule președinte stimați membrii Parlamentului European. Bună ziua! Ascult această dezbatere cu tot interesul. Sunt Marcus Caparidakis, reprezint Ministerul pentru Dezvoltare. Lucrez și pentru reprezentanța permanentă a Greciei pe lângă UE și sunt responsabil cu politicile industriale. Înlocuiesc un coleg al meu care a trebuit să plece de urgență la Atena. E prima oară când particip la o asemenea întâlnire. I-am ascultat pe petiționare, am luat notițe uh, după ce le-am ascultat comentariile și am să le transmit autorităților mele. Domnule președinte, acum Comisia Europeană are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc mai întâi uh, apropo de petiția 96. Uh, Noi am primit informații din partea petiționarului la începutul anului 2008, ultima oară în luna martie și am răspuns ultima oară la uh, petiționarul în luna aprilie. Și am spus că există un sistem de compet competențe împărțite între noi și autoritățile naționale și în baza acestei împărțiri a competențelor, autoritățile naționale sunt cele mai bine plasate ca să intervină. Autoritățile naționale pot să ia uh, măsurile care se impun, iar în plus autoritățile naționale pot să decidă să pună capăt infracțiunii. În al doilea rând, am constatat că au fost date măsuri pentru instruirea cazului, ceea ce a dus la luna martie, în luna martie a anului acesta să se, ajungă, să se iau decizii din partea Comisiei pentru Concurență. Vrem să subliniem ceea ce am spus deja încă din luna aprilie, și anume, dacă Comisia Greacă a Concurenței nu-și face treaba. Există în Grecia, ca și în toate celelalte state membre, posibilitatea de a avea un control din partea unei jurisdicții. Așa cum s-a întâmplat în cadrul dosarului domnului Saris. Și dumnealui știe acest lucru încă din lunea martie și am spus că jurisdicția greacă se ocupa, era cea mai bine plasată ca să se ocupe de comportamentul Comisiei Elene pentru Concurență. Președintele. Bine. Vreau să spun că se pare că toată lumea a făcut ce avea de făcut, dar pentru mine acest lucru nu este mulțumitor. Doamna Mațuca, acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte supărată, căci la ultima reuniune, când am discutat despre chestiuni atât de serioase petiționarii care sunt prezenți azi în sală nu au putut să fie invitați, iar acum când au venit ei nu sunt decât un mic lot din numărul mare de persoane care au avut de suferit de pe urma uh, problemele de funcționare ale Comisiei Elene de Concurențe. Este mare păcat. Grecia nu dă exemplu în domeniu. Cred că există dorința de schimbare, dar deocamdată lucrurile nu se întâmplă suficient de rapid. și aș vrea să răspund la unele întrebări puse de Comisia Europeană. Doamnelor și domnilor, concurența este motorul pieței interne. O piața internă este unul din pilonii uh, Uniunii Europene. Dacă vrem să avem de câștigat de pe urma ei, trebuie să monitorizăm funcționarea pieței interne aici interveniți dumneavoastră, cred că ar trebui să fiți mult mai severi și monitorizarea trebuie să fie cât se poate de substanțială. Acum că suntem în ajunul alegerilor europene, vreau să vă vorbesc despre ceva care se întâmplă în multe țări europene. Europa este folosită ca un alibi de oamenii politici atunci când lucrurile nu merg bine. De fapt, suntem țapul ispăjitor pentru politica internă. De ce nu dovediți că Europa funcționează bine, că reglementați piața, că o monitorizați și că facem totul în interesul cetățenilor, mai ales cei care sunt se găsesc într-o situație dificilă. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care am avut în ultimii ani. Vreau să mulțumesc și secretariatului și estimaților mei colegi, dar personal eu recomand ca aceste petiții să rămână deschise și vreau, domnule președinte, să vă rog să semnați scrisoarea care va fi trimisă autorităților grecești ca să existe anchete suplimentare și apoi să ne puteți spune care a fost rezultatul în fața comisiei noastre. Sir Robert. Domnule președinte, avem aici cinci petiții și până acum am crezut că discutăm despre subiectul petițiilor în sine, ori se pare acum că discutăm mai ales despre Comisia Elena de Concurență. Deja am văzut în cazul uh, companiei de asigurare Equitable Life că uh, lipsa de reglementare sau chiar și simpla conștientizare a unei probleme poate să aibă consecințe foarte grave. Înainte era cazul cu autoritățile din Marea Britanie, acum este cazul cu autoritățile din Grecia. Am auzit deja de faptul că această comisie Elena de concurență este total incompetentă, așa separe. Dar noi nu avem nici dreptul și nici competența ca să intervenim în legătură cu o problemă anume. Misiunea noastră este să intervenim în funcție de plângerile celor cinci petiționari. Domnule președinte, așa cum a spus și stimata noastră vicepreședintă, că Comisia Europeană nu și-a făcut treaba. Am mai făcut acest lucru și în trecut și de aceea, domnule președinte, vă rog să menținem aceste petiții deschise și să cerem comisiei să se uite mai îndeaproape la felul în care funcționează această comisie Elena Concurenței. Pentru că e clar că nu-și face treaba, dar îi revine Comisiei Europene să îi tragă la răspundere. Ce s-a întâmplat până acum nu poate fi acceptat. Președintele, mulțumesc. Da, având în vedere ce au spus doamna Matsukoa și Sir Robert, voi trimite o scrisoare în termen foarte ferm către doamna Croif și către Direcția Generală a Concurenței. Da, nu, îmi pare rău, nu mai pot să vă dau decât uh, un singur minut în numele Comisiei Europene. Da, mulțumesc. Dar n-am avut uh, posibilitatea să răspundem până acum, numai câteva observații. Comisia nu vrea să se sustragă de la răspundere. Noi am încercat să vă explicăm că avem o procedură specifică și există o rețea de autorități ale concurenței. Și din dosarele noastre reiese că Autoritatea Națională de Concurență din Grecia s-a ocupat de mai multe cazuri în ultimii ani și că s-au luat mai multe decizii pentru a sancționa firme care nu respectau legile concurenței dar a existat un singur caz cu sume mai mari, președintele. Dar asta nu schimbă cu nimic poziția noastră. Noi vom scrie o scrisoare adresată doamnei comisar Nelly Cross și vom cere să adopte o poziție, să ne dea un răspuns. Deci, acum adresez petiționarilor Sper că vă veți ieși din această sală și veți fi mulțumiți de demersul dumneavoastră. Așa cum a spus și doamna Mațuca, aceste petiții rămân deschise. Vom scrie astăzi o scrisoare direct doamnei comisar. Doamna Mațuca, mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat din nou cuvântul. Știu că suntem în criză de timp, dar trebuie să îl sprijinim pe domnul Tenesos, care e în greva foamei de 77 de zile și să spunem că suntem solidari cu lupta dumnealui. Președintele, da, într-adevăr. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 18. 5 minute timpul de vorbire pentru petiționar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, astăzi vorbim despre o întreprindere de îmbuteliere a apei minerale. Autoritățile spaniole au încălcat toată legislația în domeniu. În loc să spună, nu, Trebuie mai întâi să spun că nu suntem deloc de acord cu abordarea Comisiei și a autorităților spaniole care uh, estimează că numai singurele resurse uh, uh, exploatate sunt de uh, 0,01%, când de fapt e vorba de 3 E vorba de 1,5 hectometri cub pe an și se dorește să se ajungă la 3 hectometri cub pe an, ceea ce reprezintă în jur de 45% din resursele hidraulice și reprezintă o treime din uh, volumul total de apă care este îmbuteleat în Spania. Este vorba de niște volume enorme și de aceea nu suntem de acord cu această propunere, deoarece ea reprezintă deja 0,2% din bazinul hidrografic din municipalitatea noastră. E vorba de o uzină de îmbuteliere care nu poate să exploateze apele uh, uh, râului Avaso. Prin urmare, se constată o violare a directivei cu privire la apa minerală, directiva 85-337. Căci această apă deja este tratată cu ozon și este, dezinfect, este tratată împotriva prezenței bacteriilor. Este o situație clară de fraudă, am depus plângere în fața autorităților spaniole, dar nu am obținut deocamdată câștig de cauză. Practic niciuna dintre plângerile noastre nu a avut vreun efect. Această uzină de îmbuteliere a apei minerale nu respectă nici directiva de faunei și florei sălbatice și de prezervarea habitatului natural. Și în ciuda faptului că trebuia să se facă un studiu și că trebuia să se aplice partea B a regulamentului, nimic nu a fost făcut în acest sens. Trebuie respectat dreptul la de acces la um, apele uh, urbane ale uh, populației din municipalitatea noastră. Noi estimăm că având în vedere volumul de apă exploatat, nu o să mai putem să facem față nevoilor uh, populației pe viitor. Există un deficit de 15 hectometri cub pe an, apă care trebuia să fie folosită pentru agricultură, dar am să dau cuvântul colegului meu care va vorbi mai în detaliu despre asta. Vreau să vă mai reamintesc că ne găsim aici în sudul Europei, în sudul regiunii Granada, unde trăiesc mai multe specii pe care de dispariție. Și sper că vom obține sprijinul dumneavoastră, deoarece guvernul Spaniei și văd că avem prezență, avem prezență în sală pe domnul William Ayer și domnul Hamasan Miss, vrem să spunem că nu se poate lua vreo hotărâre în ce privește consumul de apă fără să te gândești la gravele repercursiuni pe care acest lucru le poate avea asupra ecosistemului. Am rezumat situația. Nie, nie, przepraszam. Najpierw Europejska Komisja, pan Helmut Blech. Da, mulțumesc. Aș dori să, ved, să au ce de spus uh, reprezentantul Comisiei Europene mai întâi, vă rog. Uh, cum doriți, domnule președinte, spune reprezentantul Comisiei. Vă mulțumesc. Comisia a studiat cu atenție petiția în cauză. E vorba de o presupusă încălcare a directivei privind habitatul și directiva privind apele minerale care privește piața internă. Uh, asta încă nu am analizat-o și desigur că vă vom da uh, informații când vom fi făcut acest lucru. În ce privește protecția naturii, informațiile furnizate nu rezultă destule probe în sensul existenței unei încălcări a um, directivei privind habitatul, pentru că nu există o interdicție totală a activităților din această zonă și după cum ați auzit de la petiționar, când e vorba de extinderea unor locuințe, uh, acest lucru se întâmplă sau se prevede a, a se întâmpla de către primărie și în ce privește uh, directiva uh, privind directiva cadru pentru apă, pe de-o parte um, cantitatea de apă extrasă este uh, compatibilă cu resursele uh, existente și s-a menționat acest lucru uh, și mm, de către petiționari, dar în plus Există și o monitorizare uh, foarte detaliată pentru ca să nu scadă resursele din pânza freatică. Acestea sunt date care sunt uh, uh puse la dispoziția tuturor cetățenilor și, uh, dincolo acele, de acele două directive, Comisia a analizat de asemenea și dacă există o încălcare a directivei privind evaluarea de impact uh, și răspunsul este negativ, deoarece nu se aplică aici uh, obligativitatea unei valori de impact. În rezumat, uh, nici directiva privind habitatul, nici directiva cadru privind apa, nici directiva privind uh, evaluarea de impact, Comisia nu crede că s-a comis vreo încălcare bază, bazat pe faptele din petiție. În ce privește directiva pentru apele minerale, Comisia sigur că vă va informa după ce va fi analizat uh, situația. Mulțumesc și acum domnul Meier. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și mulțumesc pentru ce a spus despre Comisia Executivă. Într-adevăr, informațiile furnizate de petiționari Uh, din aceste informații există una care trebuie clarificată, și anume uh, natura apei care este îmbuteliată, dacă e naturală, nu poate fi prelucrată, tratată. E clar. Uh, dar această apă se pare că are trei, este prelucrată de trei ori, un tratament cu filtre bacteriologice, apoi un tratament pentru calciu și apoi și cu ozon. Deci Comisia Europeană ar trebui să verifice dacă într-adevăr există o încălcare a drepturilor consumatorilor și e nevoie de un studiu aprofundat în ce privește posibila concesionare, asta vedea secțiunea B, Por tanto, creemos que dada la situación... Deci, da, pentru că dacă ar exista acest lucru, într-adevăr ar exista temeiurile pentru a efectua un studiu de impact asupra mediului. Aici avem, deci, o uzină care se află uh, lângă o lagună în interiorul unui uh, rezervații naturale, zone protejate, deci trebuie, că aceast, trebuie cred eu că aceasta petiția să rămână deschisă și să fie continuate studiile, după cum a indicat uh, petiționarul. Mulțumesc, domnul Hammerstein. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. pentru ca piața internă să poată funcționa și să există o protecție eficientă a consumatorului, trebuie menținută deschisă această petiție și trebuie atras atenția autorităților spaniole asupra numeroase cazuri, de exemplu în Segovia, Există un caz similar care privește o, o, o fabrică de îmbuteliere. Deci, cred că trebuie menținută deschisă petiția și trebuie solicitată Comisiei un raport mai detaliat. Președintele, foarte bine, domnilor și domnilor, vom face așa cum s-a propus, uh, petiția va rămâne deschisă și uh, vom uh, aștepta informații ulterioare din partea Comisiei Europene. Dragi petiționari, asta e maximul ceea ce putem face noi. Nu luăm o decizie finală, nu pentru că nu credem că aveți dreptate, ci pentru că nu convenim în totalitate cu ceea ce a spus Comisia cu concluziile conform cărora nu s-au încălcat uh, nicio dispoziție și normă europeană. Cred că trebuie să vedem în continuare, să monitorizăm în continuare această uh, afacere, deci vă rog să rămâneți în contact cu noi și să ne informați în legătură cu ce se petrece în continuare și sperăm că și Comisia Europeană va face, uh, la fel va monitoriza această um, situație. Deci acum revenim la punctul numărul 14 avem uh, un număr de petiționari din Bulgaria, din regiunea Mării Negre, și mai întâi vom solicita reprezentantului Comisiei Europene să ia cuvântul, iar apoi petiționarilor, doamna Popova, din partea Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să rezum uh, informațiile conținute în petițiile primite de dumneavoastră din Bulgaria, pentru că e vorba de petiții din 2007, iar altele sunt din 2008 și de atunci Bulgaria a făcut anumite progrese în domeniul uh, natura, rețelei Natura 2000 și directiva pentru păsări și directiva privind habitatele. Uh, se pare din informațiile noastre că Bulgaria a desemnat 82% din teritoriu ca situri uh, conforme cu cele două directive. Sigur că în Bulgaria mai sunt multe de făcut, mai ales uh, în ce privește clasificarea zonelor uh, conform directivelor, uh, directive pentru păsări, am identificat șase uh, zone unde mai sunt încă nereguli și în ce privește siturile acoperite de directiva pentru habitaturi. A avut loc un seminar anul trecut în iunie și Comisia a identificat probleme minore sau medii și a dat uh, un termen autorităților uh, bulgare până la 1 septembrie 2009 pentru a elimina lacunele și a finaliza studiile uh, și asta în legătură cu desemnarea. Oricum, Comisia monitorizează situația. O scrisoare formală a fost trimisă autorităților bulgare în legătură cu zonele de păsări protejate și evaluăm la momentul actual informațiile puse la dispoziție de autoritățile din Bulgaria. După evaluare vom lua o hotărâre despre măsurile care uh, trebuie întreprinse în continuare. Uh, altă problemă a petiționarilor se se leagă de autorizarea unor activități economice de aceste zone, care trebuie deja protejate conform uh, legislației privind Natura 2000. Pe, uh, comisia a fost uh, informată prin petiții și plângeri în legătură cu un mare număr de, de activități autorizate din diferite zone din Bulgaria. Noi acum evaluăm informațiile care ne-au fost puse la dispoziție. Unul din cazurile emblematice pentru Bulgaria este situația din Caliacra, pentru care am primit un număr de petiții. De asemenea, avem o plângere pe care o analizăm acum. Și Comisia a găsit aici un număr de încălcări din partea autorităților din Bulgaria și o scrisoare formală a fost trimisă acestora de înștiințare formală în ce privește celelalte zone de care ne ocupăm, Comisia uh, în momentul actual uh, evaluează informațiile furnizate. Mai avem nevoie de probe suplimentare pentru a vedea dacă există sau nu o încălcare. Și în, uh, în încheiere, pentru că am văzut că petiția 1336 din 2008 în acest caz am uh, cerut o prelungire a termenului pentru evaluare, pentru că încă mai evaluăm ultimele informații primite. Este o singură petiție în legătură cu care nu putem da un răspuns, dar uh, imediat ce vom termina analiza, în la începutul iunie vom face acest lucru. Mulțumesc pentru atenție. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Mulțumesc. Doamnă, acum avem patru petiționari uh, prezenți în sală. În mod normal acordăm doar 5 minute uh, figurii petiționare, am înțeles că trebuie împărțite 5 minute între 4 petiționari, lucru insuficient, deci vom avea timp suplimentar la dispoziție, dar vă rog să, mă exprim, să vă exprimați cât mai suscint posibil. Doamna Petcancin se află în sală, da? Apoi doamna Rabagieva, mă scuzați dacă nu pronunț bine numele, spune președintele și domnul Covacev apoi. Dar vă rog, cât de succint posibil, poate un minut și jumătate, două minute pentru fiecare, vă rog. Pentru că e vorba de același subiect și sper că nu vei depăși în total șase minute, vă rog. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа евродепутати. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Da, într-adevăr, am uh, pus împreună aceste petiții care se refereau la același subiect. Uh, și aș începe cu petiția legată de um, zona de coastă, zona litoralului Mării Negre din Bulgaria, unde s-au comis diverse încălcări ale legislației europene. Majoritatea uh, dintre dumneavoastră știți care este situația. Aveți informații corespunzătoare și din cauza procedurilor uh, în legătură cu schimbul de terenuri, din uh, diverse zone ale Bulgariei. Deși uh, în general, programul uh, Natura 2000 se aplică corespunzător în Bulgaria. Din păcate nu dispunem de, de mijloace de a proteja uh, teritoriile uh, incluse în rețea. Uh, mă voi ocupa acum doar de cele mai importante cazuri, însă în practică e vorba de aproape 80% din teritoriul uh, acoperit de rețeaua Natura 2000 care se află pe litoralul Mării Negre și este în curs de urbanizare. Iată, vedeți uh, fotografia aceasta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 organizare pentru întregul, uh, un plan de organizare pentru întregul teritoriu. Din păcate, atunci când a fost adoptat acel plan, impactul său asupra mediului nu a fost uh, evaluat corespunzător, cel puțin în anumite zone. Așadar, dar, din păcate, planul deja a intrat în vigoare și se aplică și acesta e unul din cazurile care au existat încălcări ale legislației comunitare din partea guvernului bulgar. Aș mai putea vorbi și despre alt caz destul de cunoscut în Bulgaria. Iată, puteți vedea în imagine zonele la care mă refer și unde, uh, iată, s-au construit niște clădiri sau cel puțin s-a planificat construirea acestora. Uh, și puteți vedea că e vorba tot de o zonă uh, de litoral care, din păcate, va fi urga, ur, urbanizată. Este vorba de regiunea Irakli. Państwo się jakoś tymczasem podzielić, bo ja mam jeszcze z Państwa strony trzy osoby. Bine, spune președintele, uh, sper că uh, veți împărți timpul de vorbire, pentru că mai am încă trei vorbitori care trebuie să ia cuvântul, așa că sper că cineva va renunța la timpul de vorbire. Да, да, аз, да, аз приключвам само за Иракли да кажа, че а, тук също имаме очевидно... Но... Da, mă voi grăbi să închei. Doresc doar să vă mai spun câteva cuvinte despre această zonă, Irakli, pentru că aici, din nou, legislația europeană e foarte clar încălcată, deoarece descrierea da teritoriului e clar că este corespunzătoare cu cea a unui teritoriu care are nevoie de protecție. Și acum dau cuvântul următorului vorbitor. Mulțumesc că eu voi vorbi spre o zonă de 5 km care este la apropierea unei rezervații naturale. Autoritățile din Bulgaria, din păcate, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a distruge această zonă și pentru a vinde terenurile unor întreprinzători privați, particulari Uh, une, um, care au legătură majoritatea cu Banca Raiffeisen din Austria. Toate acestea s-au întâmplat înainte de aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană și după momentul aderării, după 2007, guvernul bulgar a elaborat un plan de construcții în întreaga această zonă de 4-5 km de litoral fără niciun fel de evaluare a impactului asupra mediului. Și toate acestea s-au făcut în tăcere, nu s-a știut nimic, publicul nu a știut nimic decât atunci când a fost prea târziu. Și, din păcate, iată, această coastă pe care o vedeți în imagine va, va fi acoperită de beton. În ce privește Caliacra, într-adevăr există o Uh, procedură de încălcare care a fost inițiată de Comisia Europeană, însă se pare că acest lucru nu a avut niciun efect asupra autorităților din Bulgaria. Există proiecte care au primit uh, aprobare înainte de aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, și deja au început construcțiile în zona aceasta Caliacra. În același timp, guvernul bulgar insistă că face tot ce poate pentru a proteja natura. Președintele, vă rog următorul vorbitor. E vorba de încă 400 de proiecte care ar putea primi undă verde. Deci, cred că nu este cazul să mai așteptăm. Avem nevoie aici de proceduri urgente. La fel ca și în cazul Via Baltica. Mulțumesc. Dați-mi voie să uh, vorbesc tot de o situație din Bulgaria legată de Natura 2000. E vorba despre o rezervație naturală ce face parte din teritoriile protejate în cadrul programului Natura 2000. Această zonă, cu toate că face parte din Natura 2000, nu este suficient de ocrotită și mai sunt aici 8 proiecte de a construi stațiuni de schi în această zonă. Pe teritoriul protejat la muntele Rila și pe teritoriul protejat și în teritoriul de lângă, așa numita zonă tampon. Așa, zo această zonă beneficiază de toate argumentele științifice și ar fi trebuit de fapt și ea să fie inclusă în programul Natura 2000. Din păcate, mii de proiecte sunt în curs de desfășurare. Deja ați fost chiar și dumneavoastră la fața locului. Ați văzut uh, șantierele din jurul lacului Rila chiar uh, se construia pe un teren unde erau alunecări de teren. Iată în uh, imagine o altă rezervație naturală, Pirin, care este și pe lista UNESCO de regiuni protejate. E tot o, uh, o regiune unde sunt stațiuni de schi, stațiunile de la Bansko. Pârtile de schi au fost extinse din ce în ce mai mult. Vă rog să vă uitați la imagini, veți vedea acolo toate pagubele provocate de aceste construcții. Pentru că nu se iau măsuri pentru a împiedica erodarea. Eroziune. Iată tot ce aveam de spus în legătură cu aceste două cazuri. Președintele, cred că mai avem doar un vorbitor, nu-i așa? Господин, уважаеми господин председател, темата на нашата петиция... Domnule președinte, subiectul petiției noastre, domnule președinte, doamnelor și domnilor, между защитата на конкуренцията și опазването... Petiția noastră se referă atât la o concurență loială, cât și la protecția mediului. Guvernul bulgar, la ora actuală, renunță la terenuri publice foarte valoroase. Este vorba de niște terenuri situate în uh, zone foarte atrăgătoare pentru cei care investesc în turism și guvernul bulgar s-a gândit să facă un schimb de terenuri și evaluarea actuală nu ține cont de situarea terenurilor publice. În astfel de cazuri, terenuri particulare locate, situate, mă scuzați, în uh, locuri foarte neatrăgătoare pentru investitori sunt evaluate ca fiind foarte scumpe și terenurile publice de pe litoral sunt evaluate ca fiind extrem de ieftine. Rezultatul este că, uh, ar, că de la cadastru vor fi șterse niște terenuri foarte importante, chiar protejate. Uneori, diferența de preț poate să fie de 280 de ori față de prețul real. Deci, guvernul vinde foarte ieftin terenuri publice care au o valoare foarte mare pe piață, însă pierderea este astfel a bugetului de stat și se ridică la 3 miliarde de euro. Yes. No, więc właśnie, więc już, więc Domnul Hristov, nu-i așa, spune președintele mai, trebuie să luați și dumneavoastră cuvântul. Cred că mai avem un petiționar în sală. Bun, aveți un minut și jumătate. Do you hear me? Yeah. Okay, thank you, Mr. Chairman, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu foarte succint și am să vorbesc engleză. Societatea Bulgară pentru Protecția Păsărilor a început a cerut Comisiei Europene să ia măsuri împotriva statului bulgar pentru încălcarea regulilor, însă s-a uh, considerat Ah, Proszę bardzo. Iată că acum instalația funcționează. Okay? So, I will shorten it even. Cam să fiu și mai succint, spune vorbitorul. Work? Funcționează. Yeah. Okay. So, we urge petition committee members... Cerem membrilor Comisiei de Petiții să se accelereze procedura privind încălcarea. Încă o dată, să accelereze procedurile de încălcare împotriva Bulgariei pentru că nu a inclus suficiente situri conform directivei actuale. Este un proces în curs de desfășurare, noi cerem un aviz motivat și oprirea daunelor în curs de desfășurare pentru a proteja siturile din Caliacra și din alte părți cât mai repede și să se înceapă procedura de încălcare împotriva Bulgariei. Am depus o înștiințare oficială legată de siturile Natura 2000 pentru că am constatat că există o eroare în sistemul de funcționare al programului Natura 2000 în Bulgaria. Comisia trebuie să considere o prioritate de prim ordin această situație și vă rog să luați toate măsurile necesare. Mulțumesc! Uh, da, spune președintele, doamna Zdravkova și apoi domnul Hammerstein. Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiindcă este ultima reuniune a acestei comisii, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră personal și secretariatului comisiei. Ați uh, contribuit foarte mult la rezolvarea acestor probleme foarte grave cu care se confruntă Bulgaria. Și chiar și vizita dumneavoastră în Bulgaria a fost foarte utilă în acest sens. Sens. Vreau să mulțumesc lui Sir Robert Atkins și domnului Cox, fără de care nu s-ar fi putut realiza toate acestea. E foarte ușor să vă prezint părerea mea. Dumneavoastră ați fost la Bul- în Bulgaria, ați fost la fața locului, ați văzut ce se întâmplă cu natura de la noi. Însă au mai apărut câteva fapte noi. Eu trăiesc la Varna, care este un, post, un port de coastă la Marea Neagră și nu pot să stau cu mâinile în sân și să mă uit la ce se întâmplă acolo. Sunt uh, absolut dată peste cap de reacția Comisiei Europene. Ei spun că vor monitoriza, că vor evalua una și alta și în timp ce ei stau și evaluează, peisajul bulgar, litoralul bulgar este distrus. Vreau să cer Comisiei Europene să răspundă clar pentru că este strigător la cer ce se întâmplă pe litoralul bulgar și uh, în întreaga Bulgarie. Ați văzut imagini de la noi, de la munte, de la mare și vreau să fac apel la dumneavoastră să luați măsuri imediate ca să putem uh, arăta că noi suntem de partea cetățenilor și de partea tuturor celor cărora le pasă ce se întâmplă în Bulgaria. Am, iată aici toate documentele, există documente din plin pentru tot ce s-a întâmplat și am să vă rog să luați măsuri specifice să cereți Comisiei Europene să modifice abordarea pe care o are față de aceste probleme. Nu este aici niciun reprezentant din partea guvernului bulgar, eu le-am cerut să vină, însă nu sunt în sală pentru că în Bulgaria sunt acum câteva zile libere și nimeni nu avea chef să vină la Bruxelles. Deci ne bazăm pe dumneavoastră, pe Parlamentul European și pe Comisia Europeană. Mulțumesc, domnul Hammerstein. Grazie, signor președinte. Voi... Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc pe șleau și am să spun lucrurilor pe nume. Cu ocazia vizitei mele în Bulgaria, una dintre ambasadele unui stat dintre cele mai mari din Uniunea Europeană mi-a spus neoficial care au fost modificările, transformările terenurilor publice, schimbarea statutului acestora e vorba de terenuri care au prețuri mult mai mari decât se declară și niciodată, e vorba de terenuri incluse în Natura 2000 și niciodată în viața mea nu am mai văzut degradarea unor terenuri în așa hal, mai ales a unor terenuri incluse în Natura 2000. Se spune aici că pot să se desfășoare proiecte urbanistice în cadrul zonelor Natura 2000. Ba chiar există șantiere. Soția primarului dintr-o zonă unică în Uniunea Europeană este implicată și noi constatăm pasivitatea Comisiei Europene. Eu vreau să cer președintelui Comisiei noastre ca Comisia de Petiții să ceară o anchetă a mediatorului european în legătură cu pasivitatea aceasta și cu posibila lipsă de independență a Comisiei, pentru că aici e vorba de o degradare enormă. Eu, fiind spaniol, sunt foarte sensibil la astfel de subiecte, pentru că dacă ar fi intervenit Comisia cu 20 de ani în urmă în Spania, noi nu am mai fi fost confruntați cu deteriorarea coastei mediteranene. Însă acum e vorba de Marea Neagră. Cunosc, uh, cunosc situația, domnule reprezentant al Comisiei atunci când cel care e responsabil de infracțiunile comisiei spune că pentru aceste infracțiuni nu se poate acționa, cu toate că ele există, atunci trebuie să vă spun că vom face a ceea ce se numește pick and choose. Însă această procedură nu are efectul didactic pe care îl sperăm noi. Pentru că aceasta va paraliza toate celelalte proiecte și e clar că nu se va ajunge la rezultatul dorit. Acum două săptămâni, Olaf a fost în Bulgaria și atunci când a ajuns la aeroport, șoferul de taxi l-a lăsat baltă. L-a tras pe sfoară, de fapt legislația europeană este încălcată în așa măsură încât nici nu mai știu ce să spun. Îmi pare bine că guvernul polonez a hotărât să intervină însă ved, în proiectul Via Baltica, însă vedem acum ce se întâmplă la Marea Neagră și vedem lipsa de acțiune a Comisiei Europene care este foarte gravă. Eu aș dori să se trimită o scrisoare mediatorului european și să se arate care sunt urmările petițiilor venite din Bulgaria. Și aș dori să mai știu și care este legătura funcționarilor care se ocupă de caz cu guvernul bulgar. Mulțumesc. Domnule, uh, domnul președinte spune, mă adresez doamnei Zdravkova și domnului Hammerstein, deputații noștri, eu cred că ar trebui să scriem o scrisoare comisarului Dimas pe un ton foarte ferm și să insistăm asupra faptului că unele acțiuni hotărătoare trebuie întreprinse. Poate că e o idee mai bună să-i scriem lui decât să-i scriem mediatorului. Pentru că nu știu dacă e cazul să apelăm la mediator. Poate că petiționarii pot să facă apel la el nu știu... Bine, înțeleg. Atunci scriem două scrisori. Scriem și mediatorului și comisarului, spune domnul președinte. Vom scrie, deci, și domnului Dimas și domnului Diamanduros. Bun. Punctul 21 1448 per 2007, domnul mm. Henrik Dems este în sală. Mă bucur să vă văd. A, mă bucur că ați venit aici în legătură cu podul istoric din Polonia. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să vă salut pe toți și să-i salut și pe interpreți. Acest pod se află într-o situație tragică acum, municipalitatea nu mai are bani și situația se înrăutățește pe zi ce trece. Eu am cerut guvernului polonez fonduri, voiam doar un milion ca să mă ocup de această problemă și mi s-a răspuns că e cazul să uh, renunț. Am deschis un proces la instanța responsabilă, competentă, am uh, citit documentele de la dumneavoastră, în 2005 programele operaționale au fost concepute și eu încă de pe atunci am atras atenția autorităților asupra acestei probleme. După aceea s-a organizat o consultare în 2007 și totuși nu s-a făcut absolut nimic. Vreau să-i mulțumesc doctorului Iarzembovski, membru al Parlamentului European, care a trimis un expert pentru a uh, investiga starea acestui pod istoric din Polonia. Vă rog să faceți dumneavoastră presiune asupra autorităților poloneze ca să se găsească bani. Eu sunt voluntar pentru protejarea monumentelor istorice din Polonia și încerc să fac ceva din buzunarul meu, voluntar, ca să protejez monumentele din Pol. Președintele, știu cât sunteți de preocupat de situația acestui monument istoric. M-ați uh, căutat de foarte multe ori, am discutat cu dumneavoastră despre această problemă. Eu sunt și președintele Comisiei Petiții, dar sigur că uh, sunt de formație istoric, istoric de artă. Deci uh, este un subiect foarte drag mie și dau acum cuvântul comisiei. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să aud că patrimoniul istoric uh, este ceva la care țineți și Comisia Europeană este și ea sensibilă la patrimoniul istoric din statele membre. Acum aș vrea să vă reamintesc faptul că Comisia Europeană nu are niciun fel de competență de a se amesteca în ce se întâmplă în, la nivel intern. Atunci când e vorba despre patrimoniul cultural, competențele Comisiei sunt uh, citate la alineatul 2 din într un articol pe care îl cunoașteți cu toții din tratatul european și, din păcate, mai mult de atât nu putem să facem. Există însă, bineînțeles, foarte multe companii private care se ocupă de protecția patrimoniului istoric. Ar vrea, de exemplu, să vă vorbim am vrea însă, mă scuzați, să vă vorbim despre alte acțiuni pe care le putem noi face pentru a proteja și mai mult patrimoniul istoric ca de exemplu faptul că anul trecut a fost decernat un premiu acestui monument din Polonia, astfel încât să se mai poată aloca niște bani pentru restaurarea lui. Noi putem să favorizăm mobilitatea um, experților, putem să participăm la formare, dar acordarea de fonduri pentru renovarea podului și um, menținerea lui uh, este ceva ceea ce nu putem face. În ce privește politica de coeziune, aș vrea să dau cuvântul colegului meu, care poate să vă spună mai multe. Mulțumesc, am să vorbesc în limba poloneză. Și eu vă sunt recunoscător pentru ceea ce faceți, în ceea ce ne privește. Noi avem niște reguli foarte clare și în special principiul subsidiarității. Iar criteriile de eligibilitate pentru finanțare cu fonduri europene se află între mâinile autorităților naționale. Există multe proiecte sau s-a vorbit de sume de 25 de milioane de euro sau chiar 15 milioane de euro pentru proiecte de mai mică anvergură, dar oricum proiectele prezentate din partea Poloniei sunt numeroase. Există două programe operaționale. Mai întâi, proiectul aferent liniei bugetare pentru păstrarea patrimoniului cultural. Aici s-au alocat 59 de milioane de euro și apoi s-au alocat 44 de milioane de euro suplimentari. Acest lucru era pentru un prim program promoțional pentru coridor de transport numărul 6 și acum Există un alt program operațional de plinire bugetară numărul 11 de 5-6 milioane de euro și în o sumă totală de mm, ceea ce înseamnă că per total s-au acordat în jur de 90 de milioane de euro. Președintele, da, v-am ascultat argumentele și e clar că acest lucru nu ține de competențele Comisiei Europene, însă doresc să spun că suntem cât se poate de preocupați de situația patrimoniului istoric și cultural, pentru că el a suferit multe distrugeri și nu ar trebui să îl pierdem din vedere. De aceea vom scrie totuși o scrisoare adresată autorităților naționale în care vom vorbi despre cazul dumneavoastră, vom prezenta argumentele dumneavoastră în ce privește acest pod și vom cere să facă ceva. Nu putem face nimic mai mult. Petiționarul, mulțumesc frumos pentru acest răspuns. Este deja un lucru bun. Nu speram la nimic mai mult. Bine, doamnelor și domnilor, mulțumesc încă o dată că ați făcut efortul să veniți aici personal și vă mulțumesc pentru toată implicarea dumneavoastră pentru a apăra acest pod. Acum punctul 11 de pe ordinea de zi. Și vreau să dau cuvântul Comisiei Europene la acest subiect. Okay, 12. 12. Punctul 12 se corectează președintele. Bardzo proszę, François Kremer. François Kramer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această petiție este apropo de un proiect de dezvoltare urbană din Finlanda și care afectează o zonă foarte extinsă, o zonă umedă care este clasată în cadrul programului Natura 2000 în ianuarie 2007 și apoi în 2008 s-a scris o scrisoare către autoritățile finlandeze de către serviciile din Comisia Europeană și ni s-au dat mai multe informații cu privire la acest proiect de construcții de locuințe. Comisia a verificat dacă nu exista o încălcare a articolului 6 din directiva Habitat și și-a dat seama că autoritățile finlandeze nu respectau prevederile acestui articol și că e, se punea problema angajării unor proceduri pentru nerespectare sau se cerea autorităților finlandeze să ia mai multe măsuri pentru a diminua efectele acestui proiect imobiliar asupra mediului înconjurător. Deocamdată, nu s-au luat, nu s-au făcut demersuri suplimentare, iar conform ultimelor informații pe care le-am primit, se pare că regiunea Uh, despre care este vorba în petiție va face parte dintr-un uh, site aparte care va fi protejat. E vorba de regi regiunea Chivinauca. Potrivit informațiilor pe care le avem acum la dispoziție, nu avem niciun alt motiv pentru care am intervenit și deocamdată nu avem niciun motiv să demarăm o procedură de încălcare a dreptului comunitar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori ca această petiție să rămână deschisă. Deja am înregistrat un precedent și e foarte important să menținem această petiție deschisă pentru că e vorba despre un plan de urbanizare și Comisia ar trebui și ea să rămână vigilentă. Președintele. Da. Bine, domnule în Minț, și eu cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă, iar Comisia ne promite să ne continue să ne țină la curent. Iosef Andastaga va lua acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Se vorbește despre un proiect de construcție de 53 de locuințe și de o casă de bătrâni în cadrul unui sit nat uh, clasat Natura 2000. Petiționarii spun că acest uh, proiect va avea un, un impact nociv asupra mediului înconjurător și în special a um, zonelor saline din uh, Gheran. Tribunalul administrativ nu le-a dat dreptate dar ei au făcut recurs. Conform articolului 6.3 din directiva Habitat, orice proiect care nu este direct legat de uh, gestionarea sitului și care poate să îl afecteze, trebuie să facă obiectul unei evaluări a um, incidenței concretizării acestui proiect asupra sitului. Pe de altă parte, conform directivei păsări, vorbitorul nu mai are microfon. This one works. Vous m'entendez Oui. Donc je reprends. Euh, par... Reiau. Pe de altă parte, potrivit directivei păsări, siturile care sunt desemnate trebuie să fie um, de asemenea Um, verificate pentru a vedea dacă nu va fi afectat habitatul păsărilor în urma realizării proiectului imobiliar. Noi am cerut informații suplimentare autorităților franceze ca să putem să evaluăm această plângere. Deocamdată, aceste informații nu au parvenit comisiei. Pe 6 februarie 2009 a avut loc o reuniune la Paris, dar documentele de, pe care le-am cerut din nou Franței nu ne-au uh, parvenit. Când le vom primi, vi le vom transmite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sí, muy, muy brevemente, para mantener la petición... Domnul Hammerstein, și doresc ca această petiție să rămână deschisă pentru că e vorba aici despre protecția habitatului și a speciilor sălbatice pentru că această regiune din Franța este cu totul specială. Președintele. Da, haideți să o lăsăm deschisă și să trimitem o scrisoare autorităților franceze. Trecem acum la punctul numărul 15 de pe ordinea de zi. Doamna Izabel Lurencu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În timpul comunicărilor precedente despre acest proiect de construcție de autostradă din Spania, am spus că nu aveam încă rezultatele evaluării de impact asupra mediului și nici informații și am cerut autorităților spaniole să ne trimită informații cu privire la calendarul acestei evaluări de impact și asupra felului în care Spania a ținut cont de uh, cumulul impactului, impacturilor acestui tip de proiect. Răspunsul autorităților spaniole este așteptat până la începutul lunii iunie și vă vom ține la curent. Mulțumesc! Domnul Hammerstein Răspunsul comisiei nu are nimic de a face cu conținutul petiției. Informațiile sunt deja disponibile. S-a făcut deja o evaluare de impact, dar nu evaluare a um, integralității proiectului. Pentru că fiecare dintre segmentele de autostradă are un impact diferit asupra mediului. Și, de fapt, este vorba despre niște consecințe de necrezut asupra ecosistemului. Vorbim aici despre coasta Spaniei, care este față în față cu Marocul. E un parc natural. Și s-au făcut deja șase studii de impact în temeiul directivei aferente, dar există o inducere în eroare pentru că se folosesc două nume diferite, se vorbește despre autostrada A7 și A48, că de fapt este vorba despre un singur proiect. Prelungirea acestei autostrade și trebuie să vă spun că unele segmente au fost deja uh, realizate, nu nu a mai uh, uh, dat loc, odată cu prelungirea acestei autosale nu s-au mai făcut niciun fel de proiecte de evaluare și comisia ar trebui să știe că e vorba despre un proiect în curs de derulare. Eu am fost și am văzut această autostradă, e pe cale de a fi construită, poate chiar finalizată. E vorba despre un teritoriu european special. Oricine a putut să meargă la Tarif sau în regiunea Gibraltar știe că e vorba despre o regiune foarte afectată și vreau să fie aplicate regulile europene fără întârziere. Mulțumesc din nou. Uh, la fel vom proceda lăsând această petiție deschisă și așteptând informațiile ulterioare din partea Comisiei. Punct acum, 19 acum, 0274 per 2006, reprezentantul Comisiei. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. E vorba de o petiție care privește o plângere uh, adresată de domnul Kelty, de naționalitate britanică. Uh, el uh, nu are, nu este conectat la conductele de apă. Este într-adevăr, Comisia consideră că există încălcare a, a directivei privind prelucrarea apei, apelor reziduale și Comisia a început o, o procedură de încălcare în legătură cu transpunerea achiului uh, comunitar în Spania, Comisia nu a văzut nicio încălcare. Am uh, uh, um, emis un aviz motivat, o avertizare finală, am dat o declarație pentru presă. Comisia a informat și Comisia dumneavoastră în mod corespunzător. Petiționarul insistă uh, că există o mușamalizare, o conspirație între Comisie și guvernul spaniol uh, care este permis să nu-și respecte obligațiile uh, care revin conform directivei. Vi s-a adresat și dumneavoastră o scrisoare, domnule președinte, scrisoare care uh, ne-a, pos- ne-a fost pusă și nouă la dispoziție. Domnule președinte, e dificil de înțeles, sunt dificil de înțeles aceste acuzații. Suntem nu este nicio mușamalizare, nicio conspirație. Noi am amenințat uh, autoritățile locale cu uh, tribunalul și uh, suntem recunoscători pentru informațiile pe care ne le-ați furnizat și am întreprins măsuri un aviz motivat și dacă nu e vorba doar de Corbrea, de Lobregat, ci și de alte localități și dacă aceste cazuri nu sunt rezolvate, noi ne vom adresa, vom sesiza uh, Curtea, de, Curtea de Justiție. Mulțumesc, domnule președinte. Considero muy positivo que la Comisión Da, mulțumesc. Cred că este un lucru foarte pozitiv faptul că, iată, Comisia a acționat și sper că Curtea de Justiție va fi sesizată cu această afacere este evident că timpul nu mai are răbdare și că, din păcate, pacient, de multe ori pacientul deja a murit. Această petiție a fost depusă în 2006 și au trecut de atunci mai mult de 3 ani. Vorbim aici de o situație care poate fi calificată de aberantă, dar oricum ar sta lucrurile, cred eu, că Comisia a acționat foarte bine și nu a făcut altceva decât să aplice legislația europeană. Președintele. Trecem acum la punctul numărul 20 și același vorbitor din partea Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule pre- uh, președinte. Petiția se referă la o situație de poluare în râul Jucar din Spania, Uh, râu foarte bine cunoscut de uh, cei care protejează mediul și de agricultori. E un râu uh, care a suferit multe cazuri de poluare, au murit pești. Se menționează acest lucru de petiționeri din cauza faptului că în râu se deversează Uh, ape reziduale care nu au fost corect prelucrate sau neprelucrate, netratate, ca și în cazul anterior, Comisia a întreprins măsuri legale în paralel cu cazul de la Corbera de Leobregat, o, un aviz motivat. O, deci asta înseamnă o ultimă avertizare în scris, uh, compania trebuie să, să, să facă publică situația și dacă situația nu se rezolvă, în, uh, în perioada următoare uh, ne gândim să sesizăm Curtea de Justiție. Mulțumesc, domnule președinte. Sí, gracias. Efectivamente, el Rio Juca... Domnul Hammerstein, mulțumesc. Într-adevăr, există deșeuri care sunt deversate în râul Hucar, vorbim aici de, uh, e vorba de o rezervație naturală, la Bufera. Și există o serie de localități de mai mult de 10.000 de locuitori care sunt afectate. Și din păcate, aici nu este prelucrată corespunzător uh, apa reziduală. Procedurile orizontale sunt adesea ineficiente, motiv pentru care uh, trebuie luate măsuri suplimentare. Și avem aici un aviz al Curții de Justiție Europene în ce privește uh, deversarea pe o plajă vecină a acestor substanțe toxice, unde au fost cazuri de animale moarte și oamenii nu mai pot să facă baie. Și noi vorbim aici de o zonă aflată în rețeaua Natura 2000 și în ciuda avizului primăriei, care spune că, dat fiind faptul că nu s-a impus nicio amendă de către Curtea de Justiție, nu există nicio problemă. Eu inform Comisia asupra uh, celor spuse de reprezentanții primăriei. Eu cred că ar trebui din nou sesizată Curtea, deoarece această plajă, Sueca, este afectată de, de poluare iar primarul a luat. E vorba de o, o localitate de 30-40 de mii de locuitori. Primarul a spus că nu va face investiții împotriva poluării pentru că Curtea de Justiție nu a dictat nicio amendă. Președintele. Da, mulțumesc și acum trecem la punctul numărul 22. Vă rog, reprezentantul Comisiei, mulțumesc, domnule președinte. E o petiție adresată de un fost coleg al dumneavoastră, Lord Richard Inglewood, uh, privind caracterul discriminatoriu al regulamentului Parlamentului European din 2008 referitor la descalificare și camera zilor, având ca obiect statutul lor zilor aleși deputați în Parlamentul European, care sunt aleși deputați pe viață. Aici vorbim despre alegerile, ale, alegerea în Parlamentul European, pentru că conform, în conformitate cu legea uh, alegerilor mm, la Parlamentul European, poziția de membru al Parlamentului Național este incompatibilă cu funcția de um, europarlamentar. A existat o derogare, o excepție pentru uh, Regatul Unit, care trebuia eliminată după, înainte de sfârșitul anului 2009, guvernul uh, Regatului Unit a încercat să facă acest lucru adoptând aceast, acest regulament de descalificare în 2008, dar astfel au prevăzut și posibilitatea un, ca un lord ales deputat pe viață să uh, renunțe la mandatul uh, din Parlamentul Național, din Camera Lorzilor, dacă e ales ca europarlamentar, dar nu s-a întâmplat în realitate acest lucru și după cum probabil știți, uh, conform unei legi, unui regulament al, uh, al, al Camerei Lorzilor, există un număr de cel puțin 92 de lorzi uh, care trebuie să fie aleși în, în Camera Lorzilor și petiționarul care este în această situație se plânge în legătură cu acest tratament discriminatoriu între um, calitatea de uh, deputat ereditar și pe viață care contrazice regulamentul Parlamentului European. Aș dori să spun că am primit doar recent această petiție și până acum nu am putut să ne exprimăm un aviz formal. Și uh, acestea, spusele mele sunt doar niște concluzii preliminare. Uh, se pare că legea de transpunere din Marea Britanie, care a prevăzut uh, posibilitatea ca lor de alegi pe viață să uh, renunțe la mandat și nu cei ereditari, e contrară uh, regulamentului privind alegerile în Parlamentul European. Comisia uh, va contacta autoritățile din Regatul Unit pentru a se asigura că următoarea următoarele uh, schimbări în legislația electorală care vor rezolva problema lorzilor aleși pe viață și lorzilor aleși uh, ereditar, uh, se va, că această problemă va fi rezolvată. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și aș dori să solicit lui David Law să ia cuvântul. Vă rog, spuneți-ne care este situația. Da, mulțumesc. Doresc să spun membrilor, colegilor de față că Lord Inglewood s-a aflat uh, ieri la Bruxelles și din păcate nu a putut uh, participa la ședință astăzi, însă a transmis prin secretariat anumite documente către comisia noastră și vă transmite și mulțumirile, domnule președinte, pentru că ați abordat cu atâta seriozitate problema membrii comisiei noastre au primit o copie a unui aviz a Serviciului Juridic al Parlamentului și în această dimineață comisia a primit un aviz formal al Comisiei pentru Afaceri Constituționale care a examinat și ea problema în cauză și concluziile uh, Comisiei de Afaceri Constituționale corespund cu cele din discuțiile noastre preliminare Uh, se va adresa o scrisoare uh, uh, liderului casei lor zilor pentru a vedea cum justifică ei această discrepanță cu legislația din Regatul Unit. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la Punctul 23, cazul 567 per 2008. Vă rog, reprezentantul Comisiei, mulțumesc, domnule președinte. Petiția privește refuzul unui centru de radiologie din Flandra de a emite un raport medical în limba franceză. E vorba de două uh, examinări medicale la care a fost supus petiționarul, care spune că Belgia este, are trei limbi oficiale și atunci e posibil să obțină un raport medical în limba franceză. Răspunsul Comisiei este foarte clar. Problemele care privesc utilizarea limbii oficiale în scris și drepturile uh, comunităților lingvistice din Belgia uh, sunt uh, reglementate de legile interne ale Belgiei și cam atât. Mulțumesc, domnule președinte. świetle tej opinii, prawda, myślę, że petycję może... Da, mulțumim. În lumina acestui aviz, cred că putem închide această petiție și să informăm în mod corespunzător petiționarul. Acum, punctul numărul 24, vă rog, Comisia. Przechodzim do punktu 25. A, bine, dacă nu, atunci punctul numărul 25. cazul numărul 166 pe 2005. Proszę Państwa. Ei bine, doamnelor și domnilor. A, teraz petiție z części B. Iată, am epuizat petițiile de la punctul A, acum trecem la punctul B, petiția a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei. Cu excepția celor în legătură cu care am luat o decizie diferită. Unele din acestea vor fi transferate la punctul A și uh, eu cel puțin doresc să transfer punctul 62 de pe ordinea de zi uh, la punctul A al ordinii de zi Uh, înainte de a încheia reuniunea noastră, aș dori să vă mulțumesc din nou pentru participare. Văd că domnul Hammerstein, îl văd pe domnul Hammerstein Mainz, mă bucur să Văd că a stat până la sfârșitul lucrărilor noastre, ați fost un membru exemplar și uh, printre cei mai activi. E ultima noastră reuniune, ultimul minut din ultima reuniune și încă sunteți alături de noi. Vă felicit și vă mulțumesc și mulțumesc de asemenea secretariatului din nou. Vreau să spun că ați fost absolut obiectiv dacă ar, aș fi întrebat dacă eu aș fi întrebat uh, cum uh, votează David sau Karen, dacă votează cu dreapta sau cu stânga, nici măcar n-aș putea să știu, pentru că nu uh, pot să știu acest lucru. S-au comportat absolut apolitic și obiectiv. Aș dori de asemenea să mulțumesc Comisiei Europene, reprezentanților Comisiei Europene, care au fost extrem de proactivi în, pe durata acestor 5 ani conform cu procedurile noastre, fără Comisia Europeană, am, nu ne-am putea desfășura lucrările. Mulțumesc. Uh, deci și datorită dumneavoastră am ajuns la atâtea succese. Dau cuvântul domnului Hammerstein Mainz. Da, uh, domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru că și dumneavoastră ați fost imparțial, curajos și puternic. Fără dumneavoastră nu am fi putut să rezolvăm atâtea pe, din petițiile care ne-au fost înaintate și prezentate și aș dori să felicit secretariatul care a lucrat în condiții foarte grele, mm, cu uh, nu nu ajuns personal, cu prea multe petiții, prea multe critici din partea tuturor. Aș dori știu că sunt ultimul parlamentar care am rămas, dar nu contează. Vreau să mulțumesc și cred că petiționarii care se află aici în sală sunt reprezentativi pentru sutele de mii de petiționari care au venit în comisia noastră, care s-au aflat în condiții foarte grele, care nu se sfiesc să se lupte împotriva marilor puteri, își continuă lupta și cred că este emblematic și pentru atitudinea lor și pentru a secretariatului care, după cum am, am spus, sunt, fu, sunt funcționari exemplari. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc și aș avea ultimă cerere. Și anume ca toate acestea să fie consemnate în procesul verbal, toate aceste complimente și vă mulțumesc încă o dată și aș dori să închei ședința, dar înainte doresc să mulțumesc și interpreților. Mulțumim!